Procesul verbal al ședinței de ieri este disponibil. Dacă nu aveți observații, atunci îl considerăm ca fiind adoptat. Trecem acum la votare. Votăm mai întâi raportul doamnei Matera